Uniunea Europeană. Uh, Turcia este un candidat pentru noi, uh, avem relații foarte bune. Dar pentru că avem negocieri serioase cu Turcia, este sarcina noastră să semnalăm progresele, dar să și criticăm problemele. Iar problemele legate de libertatea mass media Ă, nu sunt o noutate în Turcia. Am aflat cu uimire că au existat razii împotriva jurnaliștilor după protestele din Parcul Gezi. Iar ă, ieri din nou au existat razii la mijloacele de informare în masă care au o atitudine critică față de guvern. Iar ă, acesta este un semnal că ă, există o evoluție periculoasă împotriva mass media ă, din opoziție. Doamnelor și domnilor, acest lucru este valabil pentru toate statele democratice. Trebuie să uh, existe critică, iar cei care critică uh, nu trebuie să fie aruncați în închisoare. Tocmai de aceea am solicitat ambasadei Turciei să ne lămurească în legătură cu aceste eh, manifestări, și iar noi vom urmări cu maximă atenție evoluțiile din Turcia. Doamnelor